Ähm, so, ich bin unterrichtet worden, dass wir jetzt den ersten Punkt nicht. Mm, mi s-a comunicat că primul punct nu îl putem uh, trata fără comisie, dar văd că comisia tocmai a sosit și sper că poate și lua poziție. Am nevoie și de doamna raportor, Ela. Pentru primul punct de la uh, voturi. Mi s-a comunicat că doamna raportor dorește să ia cuvântul. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, ah voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur. C'est Să dăm cuvântul domnului Depre. Uh, nici corect. Bun, atunci n-am fost informat corect, domnule Depre. Uh, monsieur le Président, euh, donc... Da, domnule președinte. S-a cerut un transfer în ceea ce privește asistența tehnică pentru fondul uh, de ajustare la globalizare. Uh, trei motive pentru care vreau să intervin. Uh, în primul și în primul rând, nu pot să aprob un transfer, un transfer înainte de votarea raportului care autorizează transferul. Prin urmare, raportul trebuie să fie adoptat înainte de transfer, pentru că data limită pentru uh, depunerea amendamentelor este depusă, este stabilită pentru data de 28. Deci dacă amendamentele pot fi depuse până în 28, cum anume putem vota astăzi raportul? În al doilea rând, înainte de a prezenta raportul, mi-aș dori ca cei din comisie să ne prezintă o analiză a situației din ultimii ani și a lecțiilor trase. Salut intrarea în sală a reprezentanților comisiei, cu o plăcere nedisimulată, bineînțeles. Așadar, domnule președinte, înainte de finala, finalizarea raportului meu cu privire la asistența tehnică în cadrul Fondului de Ajustare la Mondializare, de globalizare, aș uh, dori o analiză completă din, prin, din partea Comisiei European, Europene cu privire la funcționarea acestui fond în ultimii ani. Deci mi-ar trebui această analiză. În al treilea rând, am o întrebare de adresat. Am fost uh, ușor surprins uh, de acest transfer și anume, am observat că în momentul de față, în cârca bugetului 2015, se uh, solicită credite pentru reuniuni tehnice, reuniuni care până la urmă nu sunt justificate din punctul meu de vedere. Este vorba despre reuniuni care vor fi organizate în anul 2016. Deci, încă o dată, 1. Nu putem vota astăzi un, raport, un transfer atâta timp cât raportul nu este votat. Doi, vreau o evoluare a fondului de ajustare la globalizare, uh, un uh, raport sau o analiză care e prevăzută de altfel pentru finele lunii mai și în al treilea rând nu înțeleg de ce se cere pe, încă din 2015 pentru bugetul de, pentru 2015 Uh, uh, se cer bani pentru reuniuni care se vor organiza în 2016. Eu nu vreau să amân acest uh, raport sine vreau să l votăm în luna iunie la prima noastră ședință, dar astăzi nu îl putem vota. Mulțumesc, domnule Depre. Întrebările și observațiile au fost adresate comisiei. Întreb comisia dacă dorește să răspundă. Îmi cer scuze pentru întârziere. Credeam că continuați cu reuniunea în spatele ușilor închise, deci așteptăm afară. Domnule Depre, da, putem să vă prezentăm analiza pe care ați solicitat-o. În ceea ce privește reuniunile, am stabilit că trebuie deja să organizăm niște activități de pregătire a acestor uh, reuniuni din 2016, dar colegul meu vă va putea da mai multe detalii, dacă îi permiteți. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, pentru pregătirea acestor reuniuni, uh, vom uh, demara o serie de acțiuni în prealabil, Trebuie să pregătim de asemenea licitații publice, trebuie să stabilim uh, criterii de selecție și tocmai de aceea, iată, trebuie să acționăm uh, din timp pentru a putea permite uh, încununarea de succes a acestor reuniuni. Bineînțeles, uh, Comisia nu are niciun fel de problemă în a permite sau a accepta tratarea acestei solicitări a noastră în, în cursul votului privind mobilizarea. Domnul uh, Dupre, perfect, domnule Dupre. Iată, vom trata acest raport la următoarea noastră ședință și vom termina totul rapid. Dacă mai există și alte observații din partea dumneavoastră vis-a-vis de procedura propusă, văd că nu e cazul. Acum, problema noastră este că trebuie să așteptăm pe doamna Holmeier. Mi s-a spus că e pe drum, dar e un termen destul de relativ. Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau dat fiind faptul că nu știm exact când anume reușește să ajungă doamna Hulmaher, v-aș propune ca cele două voturi vis-a-vis -vis de transferuri și politica în domeniul imobiliar să le amânăm până la venirea dânsei și vă propun să trecem acum la punctul 6, bugetul rectificativ numărul 3 și are cuvântul raportoarea generală, doamna Gazia Zabal. Gracias, presidente. No... Mulțumesc, domnule președinte. N-am multe să vă mai povestesc cu privire la bugetul rectificativ numărul 3. Poate pot să le tratez pe 13-4 împreună, pentru că, deși n-au nimic de a face unul cu celălalt, prezentarea le-a cuprins pe amândouă. Avem un termen de depunere a amendamentelor pentru numărul 3 până pe 5 iunie. Ideea este să votăm în comisie pe 23 iunie, ca apoi în uh, plen uh, să-l putem aproba în iulie. Și, dacă nu mă înșel, același calendar e și pentru bugetul uh, rectificativ 4. Astfel că în iulie ar trebui să le avem aprobate pe amândouă. Se pare, dacă informațiile pe care le am sunt corecte, că uh, Consiliul a, s-a mișcat repede și eficient și uh, a aprobat uh, propunerea comisiei fără modificări. Deci, um, dacă lucrurile continuă la fel, se pare că vom avea o aprobare rapidă a ambelor proiecte de buget rectificativ, uh, deși sunt diferite. Trei se referă la excedentul de anul trecut, iar patru se referă la fondul de solidaritate care este legat de tocmai de raportul uh, uh, domnului Mureșan vis-a-vis -vis de mobilizarea fondului de solidaritate. Deci cred că vom putea să ne mișcăm rapid, fără prea mari discuții filozofice cu Consiliul. Vă mulțumesc. Dacă aveți observații, văd că nu e cazul. Iată că a ajuns și doamna Holmeier. După ce ți-ai tras sufletul, poți să treci la punctele 13 și 14, te rog. Datorită lui Aider am reușit să-mi trag sufletul. Mulțumesc! Am să mă refer acum pe scurt la transferuri. Avem o dată un transfer din partea Curții de Conturi care Uh, unde sistemele IT uh, pur și simplu și-au dat duhul și-au trebuit uh, reînlocuite. E vorba de 85 de milioane. Și după ce aceste lucrări ar, vor fi fost terminate, un astfel de incident n-ar trebui să se mai repete la acolo. Ar trebui să existe infrastructura modernă necesară, pentru că acolo, de fapt, este vorba și de multe date sensibile de care uh, depindem și noi și dacă noi, ca Uniunea Europeană, punem atâtea condiții pentru întreprinderi, cred că totuși ar trebui pe partea de IT să fim și noi, dar toți uh, corespunzător. Uh, iată, deci, necesarul de 685.000. de De asemenea, un transfer la capitolul 21, prelucrare de date, dotări, mobilier, chirii, 685 de mii ar fi cifrele. Apoi, al doilea, în al doilea rând, Comitetul Regiunilor, care va folosi pe viitor și în parte clădirile noastre. Și în acest sens um, vor trebui să contribuie și la plata agenților de securitate, ceea ce și dorește să facă și are nevoie în mod suplimentar de 38.000 de euro. Al treilea transfer e tot vis-a-vis -vis de COR. Am avut un punct similar data trecută și în cazul ECOSOC. E vorba de 215.000 suplimentare care se referă la uh, costurile uh, adiționale solicitate de Comisie pentru Grădiniță, costuri care au crescut la 660.000 în buget sunt prevăzute doar 450, de aceea trebuie transferate 215.000, astfel încât să fie uh, să poată fi plătite costurile de grădiniță și către comisie. Și v-aș propune să fiți de acord cu toate cele trei transferuri. Mulțumesc că există obiecții uh, și v-aș propune să votăm o singură dată pentru toate cele trei uh, rubrici, dacă sunteți de acord. Văd că nu are nimeni nimic împotrivă. Mi s-a spus că va trebui să votăm electronic pentru procesul verbal. De aceea v-aș ruga să vă pregătiți cartelele. Cine este de acord cu aceste transferuri, vă rog să votați. Ok. Ja, dann zählen wir die Isabel so mit. Ah, da ist. sie. Okay. Da, numărăm și pe Isabel suplimentar. Bun, a votat toată lumea? Așa se par. Atunci uh, închid votul. Se adoptă cu o abținere și un vot împotrivă. Am terminat cu voturile, așadar a revenit și... Ba nu, ba nu, mai este și politica imobiliară, tot doamna Holmeier. Da, domnule președinte, putem trata pe scurt și această chestiune. Tocmai am avut o întâlnire cu funcționarii de EULISA, însă chestionarul comisiei nu a fost uh, adaptat suficient, voi face modificările necesare în viitor, poate că și ceilalți raportori din umbră au avut aceeași probleme. Deci sinteza care ne-a fost transmisă de către comisie e destul de sumară. Între timp am aflat că este vorba de patru clădiri în total, trei clădiri uh, care vor fi construite de la zero, iar una uh, care va fi uh, restaurată de la zero. Mai există câteva întrebări deschise în ceea ce privește numărul de angajați pe metru uh, pătrat, costuri ITEC și v-aș propune, dacă sunteți de acord, să îl votăm pe data de 8 și dacă vom ajunge la un acord cu raportul din umbră, atunci uh, putea face acest lucru tot până data de 8. Am putea decide uh, așadar să Uh, reluăm chestiunea uh, pe data de 8 uh, și las în sarcina președintelui să decidă cum anume să procedăm. N-am nicio preferință, dar aștept păreri. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu propunerea doamnei raportor, însă um, vreau să vă informez, chiar și pe dânsă, că Eh, prea adesea ne lovim de această problemă cu cele două sedii ale Parlamentului, unul aici, unul la Strasburg. Și și această agenție EULISA are două sedii, unul la Strasburg și unul la Tallinn. Și aș dori să vă informez cu privire la costuri. Dacă cumpăr un pachet de Marlboro la Strasburg și nu fac propagandă pentru fumat, costă 7 euro. La Tallinn am a costat trei jumate. Atunci va trebui să ne gândim dacă ar trebui să construim uh, la Strasburg, dacă am putea face mm, acest lucru la jumătate de preț și la celălalt sediu. Înțeleg problema unor români care lucrează în condiții neeuropene la Strasburg, dar pe de altă parte va trebui să ne gândim uh, foarte bine ce facem anume când avem o astfel de agenție. Nu dau vina pe nimeni că această agenție a fost uh, astfel concepută încât să aibă două sedii, dar vreau doar să exprim acest punct de vedere. În acest sens, sigur că ar putea a existat o discuție mai lungă, dar mai întâi doamna Holmeier. Cred că pot să scurtez discuția pentru că uh, în principiu aș fi de acord cu domnul Tarat, dar uh, din păcate statele membre care uh, răspund și ele de alocarea sediilor nu au fost de acord cu noi. Noi am fi fost doar pentru Estonia, dar dat fiind faptul că sediul inițial fusese în Franța și Franța s-a opus uh, Uh, cu perseverență uh, în ceea ce privește fuzionarea agenției cu un singur sediu în Estonia, atunci, uh, dat fiind faptul că o parte din clădiri deja existau la Strasburg, s-a luat această decizia cu două sedii și dat fiind faptul că e vorba de infrastructura IT, s-a considerat că nu vor fi probleme. Domnul Taran trebuie să știe că Parlamentul a fost uh, de aceeași părere cu dânsul, însă alocarea sediilor fusese decisă deja și iată, aceasta este situația și dacă vrem să dispunem de infrastructura necesară, va trebui să facem acest uh, lucru acum la Strasburg și chestiunea sediilor a fost tranșată înainte, din păcate. So, ähm, wir haben jetzt eine, ähm, eine prozedurale Frage zu. O chestiune de procedură, doamna Holmeier. Propunerea mea ar fi să redactăm un aviz în care să includem și chestiuni ridicate în discuție de domnul Tarant și până pe data de 8 să, ne, să luăm o decizie am să pregătesc eu avizul și vi-l voi uh, transmite. După care să ne redactăm uh, uh, părerea, după ce dispun și de ultimele date. Președintele, n-am nimic împotriva, am să-i dau și domnului Depre cuvântul. Trebuie doar să știți că mi s-a spus că am amânat odată termenul, dacă am, ne-am orientat după reguli, ar trebui să votăm astăzi. Însă dacă secretariatul îmi spune că dacă nu există obiecții din comisie și uh, nu ridică obiecții nici Comisia Europeană, atunci putem proceda ca atare. Dar dacă e să jucăm după reguli, atunci termenul uh, de amânare l-am folosit deja o dată și ar trebui să votăm astăzi, dar acum are cuvântul domnul Zepter. Oui, euh, monsieur le président, euh, le, le... Domnule președinte, partea serioasă a comentariului uh, domnului Tarant uh, trebuie să fie pusă până la urmă și în atenția Comisiei. Acum uh, să nu uităm că mai există și alte agenții europene care au două sedii Să nu uităm, spre exemplu, că în uh, cazul SIS avem echipamente din, uh, localizate în Franța și alte echipamente care sunt uh, în Austria. Deci, iată, există deja un precedent care este până la urmă justificat în cazul SIS. Vă întreb dacă, sau întreb Comisia dacă aceleași justificări se aplică și în cazul EULISA. Uh, în al doilea rând, dacă e să reacționez la uh, comentariul domnului uh, Tarant, atunci mai degrabă sediu ar trebui să fie Riga, pentru că acolo costurile ar scădea și mai mult. Iată că ia, am ajuns la discuția de care mă temeam, doamna Holmeier. Ceea Domnul Depre se referă la serverul de dublură, care sigur nu poate să se afle în același loc uh, ca cealaltă parte a infrastructurii. Și acest server nu e la Strasburg, e în Austria și uh, asta din motive de securitate. În ceea ce privește Estonia și Franța, Franța nu a fost dispusă să renunțe la Strasburg, și Estonia trebuia să beneficieze de sediul acestei agenții și din aceste motive și rațiuni s-a ajuns la acest uh, compromis pe care nu-l mai putem modifica acum uh, și vis-a-vis de această regulă. Dacă astăzi decidem să redactăm un aviz, atunci avem voie să dispunem de aceste două săptămâni suplimentare. Da Bun, nu vom intra acum într-o discuție formală între secretariat și doamna raportor, pentru că ne-a stricat după amiaza, nu-i așa? Vă întreb dacă aveți obiecții vis-a-vis de propunerea doamnei Holmer de a lua o decizie pe 8 iunie. Există obiecții formale din partea Comisiei pe această temă? Să decide Comisia, nu, domnul Depre? Comisia se consultă? Vă rog. Domnule președinte, vreau doar să semnalez că e vorba și de respectarea unor obligații contractuale din partea Comisiei și a agenției, dar vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a răspunde unor întrebări specifice Vreau doar să vă atrag și atenția spre aspectelor practice legate de amânare. Dacă așadar s-ar putea veni oarecum cu o preopinie favorabilă pentru a ști dacă există angajamentul necesar, o chestiune foarte interesantă, să vedem ce spune doamna raportor. Asta ar însemna că ar trebui să spun deja de pe acum, da, înainte ca colegii să cunoască conținutul și înainte să fi discutat cu raportorii din umbră, nu cred că ar fi prea fericiți colegii, însă ca principiu cred că avem o, uh, o opinie pozitivă deci nu intenționăm să blocăm uh, proiectul, dar um, până acum au rămas totuși o serie întreagă de întrebări fără răspuns. Am întrebat azi de pildă cât uh, costă partea cu arhitecții și mi s-au spus o fel de costuri, numai astea nu. Vrem doar să avem ocazia să constatăm că există o planificare riguroasă a acestui proiect, președintele. Următoarea mea propunere atunci. Uh, este rezonabilă propunerea raportoarei, văd că și raportorii din umbră uh, par a fi de acord, deci uh, se dorește obținerea acestor informații din partea Comisiei până la luarea unei decizii. Deci propunerea mea este să amânăm până pe 8 a 6 -a. Comisia e de acord, văd că nu este obiecție, procedăm ca atare. Și atunci uh, cu asta finalizăm și voturile, de fapt cu foarte puține voturi până la urmă. Mes chers collègues, je vous demande pardon, j'ai dû me rendre. Stimați colegi, îmi cer scuze, a trebuit să particip la o reuniune cu președintele Parlamentului European. Am discutat orientările și, de asemenea, concluziile trialogului pe marginea Fondului European de Investiții Strategice și de aceea am întârziat, îmi cer scuze. Vreau să-i mulțumesc de asemenea domnului Gaier care a asigurat președinția pentru această primă parte a ședinței de după amiază. Acum am terminat uh, voturile și am ajuns la raportul 14, spune domnul președinte. Le, le, le budget rectificatif numărul 3 Ați discutat deja bugetul rectificativ 3 uh, și bugetul rectificativ numărul 4. Deci rămăseserăm la, sau rămăseți la numărul 9, bugetul rectificativ numărul 5, doamna Gardia Zabal are cuvântul. Président, je préférerais que la Commission présente. Domnule președinte, prefer uh, să ascult prezentarea comisiei pe marginea acestui buget rectificativ. Bine, atunci dăm cuvântul comisiei, doamnei Calviniu. Mulțumesc mult! Da, într-adevăr, astăzi venim cu o serie de proiecte de buget rectificativ și mă bucur tare mult că, iată, am ocazia de a-l prezenta pe acesta care are de-a face cu uh, agenda europeană privind uh, migra migrația. Pe, mai 3, pe data de 13 mai, uh, împreună cu această agenda, am adoptat un proiect de buget rectificativ la bugetul general pe 2015 un proiect de buget rectificativ prin care suplimentăm o serie de linii bugetare care vizează tocmai uh, prioritățile stabilite de către Consiliu și de către Comisie în ceea ce privește migrația. În primul și în primul rând, operațiunile Triton și Poseidon trebuie să fie sprijinite. Acestea sunt găzuite de Italia și Grecia, dar celelalte state membre trebuie să participe la ele, iar Frontex uh, coordonează uh, în numele Comisiei Europene aceste operațiuni. Creștem așadar alocările pentru aceste operațiuni, dar și alocările pentru uh, identificarea migranților, pentru asistența medicală, pentru echipamentul suplimentar la granițe, etc. În al treilea rând, vrem să creăm o schemă europeană pentru refugiații uh, care au rămas în statele terțe. terțe. De asemenea, încercăm să venim cu un program de reinstalare rapidă a imigranților și lansăm, de asemenea, un program de dezvoltare regională pentru uh, uh, Cornul Africii și pentru Africa de Nord. To- suma uh, de care vorbim este până la urmă uh, una de 89 de milioane în Uh, angajamente, sub formă de angajamente. Dar Comisia vrea să folosească marjele deja existente și fondurile neutilizate în trecut. Tocmai de aceea, creșterea pe care o cerem prin acest buget de rectificativ este de 75,8 milioane de euro. Uh, totalul de plăți necesare pentru 2015 sunt de 76,6 milioane. De asemenea, am identificat o serie de uh, sume deja alocate și realocări care ne fac să scădem această sumă. Și în același timp, creditele de plată disponibile în 2015 uh, programului Galileo nu vor fi folosite în totalitate din pricina întârzierii uh, punerii în aplicarea acelui de-al a celei de-a treia faze de amplasare a sateliților pe orbită. Și tocmai de aceea, iată, până la urmă, aceste fonduri pot fi folosite pentru migrație fără a se folosi alte marge pentru plăți. Prin urmare, iată, acest buget rectificativ este neutru din punct de vedere al creditelor de plată. Am propus de asemenea și o creștere a personalului uh, la agențiile descentralizate. Îmi pare rău că doamna Holmeier a părăsit sala. Deci, crește numărul uh, de posturi. 23 de noi agenți temporați, Uh, majoritatea dintre ei pentru Frontex, 16, dar și pentru EASO, Oficiul pentru Azil, uh, patru posturi și pentru Europol avem uh, trei posturi de agenți temporari. Voi încheia această scurtă prezentare subliniind importanța pe care o acordăm acestui uh, proiect de buget rectificativ. Eu cred că prin el îl putem transmite un mesaj cât se poate de clar pe plan extern. Spunem clar, iată, prin acest buget rectificativ că migrația este una dintre prioritățile Uniunii Europene ar fi un uh, semnal pozitiv dacă după Consiliu și, către, și Comisie și Parlamentul European ar sprijini și ar abord, aproba acest proiect de buget rectificativ care ne-ar permite să uh, deblocăm aceste fonduri pentru a face față presiunilor cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestui proiect de buget rectificativ. Voi începe acolo unde a lăsat doamna Calvinio discuția și Parlamentul înțelege urgența de aprobarea unui buget rectificativ și uh, să aloce mijloacele necesare pentru a atenua aceste probleme care s-au văzut în ultimele luni, mai ales în Mediterană. Și în acest sens, pentru a putea avansa și pentru a lucra în termene potrivite și pentru a putea de asemenea să aprobăm un buget rectificativ în plenara din uh, iulie, uh, Comisia deja a primit proiectul de raport pe care îl prezint uh, vis-a-vis -vis de acest Uh, proiect de buget rectificativ, uh, care în raport are două linii. În primul rând, uh, e adevărat că um, Uh, nu va fi nevoie de aceste uh, plăți pentru Galileo pentru că este întârzieri și atunci se pare rezonabil că acești bani care sunt momentan disponibili pentru 2015, acest lucru face parte din buna gestiune bugetară, dar cu condiția, vrem asigurări, că odată ce banii aceștia vor fi necesari pentru Galileo, se vor pune acolo și în al doilea rând, dacă este adevărat că Comisia a venit acum cu acest uh, proiect cu bani pentru EASO, Frontex, Fondul pentru Migrație și așa mai departe. Colegii noștri și de la Liber lucrează și el la această propunere, nu atât din punct de vedere bugetar, ci se axează mai mult pe fondul politic și cumva trebuie să vedem și care va fi evaluarea colegilor noștri de la LIBE, să vedem dacă ceea ce ne propune comisia este sau nu suficient și atunci trebuie să fim atenți uh, că ceea ce se bugetează aici, bugetul pentru care se pune este chiar corespondent uh, cu ceea ce e nevoie. Este un proiect de proiect într-o fază foarte incipientă. Am vrut să prezint ceva pentru a mă încadra în uh, termenele de amendamente și mai departe și pentru a putea să adoptăm ceva cât se poate de repede, dacă se poate în iulie. Așadar, termenul de punere a amendamentelor este deschis și, desigur, este, este de dorit să se, să se prezinte amendamente și colegii de la LIBE ne așteaptă și pe noi cu o contribuție. Cu toții suntem de acord că trebuie să găsim o ieșire aici. Dacă aprobăm acest uh, proiect numărul 5 în uh, iulie și dacă uh, la asta le-am alăturat și pe 3 și pe 4, ar fi o um, veste foarte bună pentru că am ajunge în negocierile bugetare pentru 2016 cumva curați uh, uh, fără bagajul acestor uh, proiecte de bugete. Și am putea, de asemenea, în acele negocieri să vorbim mai mult despre prioritățile viitorului, să nu mai vorbim despre ce a fost înainte. Mulțumesc, domnul Depre. Mersi, prezident. Uh, je remercie la comisie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Și încă de la început vreau să spun că, într-adevăr, acest dosar trebuie să fie tratat cu maximă urgență, pentru că știm ce se întâmplă în, uh, în acest domeniu în momentul de față. Dar am câteva întrebări pentru Comisie. În primul și în primul rând, Frontex cereți 26,8 milioane suplimentari și uh, spuneți că triplați uh, sumele. În momentul în care s-a vorbit despre Triton, am aflat că Triton costa sau uh, consuma până la urmă doar o treime din fondurile pe care le-a le folosit Mare nostru. Mare nostru costa 9 milioane pe an, pe lună, îmi cer scuze, pe când uh, operațiunile Uniunii Europene costă 3 milioane pe lună. Deci, iată, vreau să vă întreb care este baza pe care ați uh, creat acest uh, calcul. Cum ați ajuns la concluzia că, într-adevăr, uh, triplați fondurile alocate Triton? Uh, la care mai adăugați și Poseidon. Deci vreau să vă întreb cum anume calculați dumneavoastră o triplare a bugetului și ajungeți la rezultatul 26,8 milioane. Este incorrect ceva aici. Deci eu sunt într totul de acord cu întărirea acestor operațiuni. Vreau ca dosarul de asemenea să fie tratat cât mai repede cu putință, dar trebuie să înțelegem ce se întâmplă până la urmă în acest uh, sector din ce în ce mai strategic. Deci, uh, creșteți numărul uh, de posturi pentru uh, EASO, Frontex și Europol, adică 24 de, de posturi noi. Încă o întrebare. Să nu uităm că în fiecare an trebuie să scădem numărul de angajați, globalizăm de asemenea agențiile. Iar în acest context vreau să vă întreb cum se pliază aceste propuneri ale noastre de suplimentare a posturilor cu politica globală a Uniunii Europene. Le tratați uh, pe aceste trei agenții, într-o manieră specială, le considerați uh, um, speciale și tocmai de aceea le alocați noi posturi. Deci vreau să vă întreb cum veți crea compatibilitatea între politica generală a Uniunii Europene și suplimentarea aceasta de posturi. Și încă ceva. Oferiți patru posturi suplimentare oficiului pentru azil, pentru uh, sprijin în domeniul azilului. Am uh, cercetat uh, temeiul juridic al EASO și spuneți că posturile acestea, patru în plus, Uh, sunt folosite, sunt necesare pentru a angaja oameni care să se ocupe de uh, distrugerea uh, lanțurilor de traficanți de ființe umane. Dar în mandatul EASO această, această misiune nu e inclusă. Domnul președinte, deci iată, și al treilea punct era de fapt o întrebare și nu un comentariu. Doamna Holmeier, sunt întru totul de acord cu cele spuse de domnul Dupre, pe care de altfel le-am ascultat uh, astăzi și uh, la Libe. Asta în primul rând. În al doilea rând, salut faptul că ceva se face totuși. Un sistem european de azil uh, ar fi următorul pas, bineînțeles, dar acesta ar implica o creștere masivă a finanțării. Asta pentru că acest uh, sistem implică ajutorarea statelor afectate și, de asemenea, crearea unei scheme de reinstalare. Dar dați-mi voie să vă spun că un pas înainte important al Uniunii Europene uh, în domeniul uh, creierii de sisteme de azil Uh, în Africa sau uh, creierii de sisteme um, inteligente de frontieră în Africa, ei bine, toate acestea implică mult mai multe decât ceea ce se face în momentul de față patru posturi uh, noi la EASO nu o să descurajeze niciun traficant de ființe umane. Deci, patru uh, posturi uh, noi pentru Africa de Nord la EASO nu vor schimba situația Uh, din Africa de Nord. Tocmai de aceea vreau să, vă, să întreb uh, Comisia dacă nu încearcă pur și simplu să uh, arunce așa praful în ochii celor care critică politice, politica azilului europe, europeană privind migrația. Pentru că, până la urmă, aceste posturi oricum vor fi distruse, vor fi element, eliminate anul viitor. Asta în primul rând. În al doilea rând, la Europol se propun trei noi posturi. Uh, Uh, credeți că aceste trei posturi îi vor uh, descuraja pe infractorii uh, din întreaga lume? Ei bine, să fim serioși, aceste trei posturi în plus nu vor duce la o îmbunătățire a coordonării la nivel european și la nivel global. Deci, iată, sunt sarcastică, vă dați seama de lucrul acesta. Știu că miercuri ar trebui să se, propus, să se propună încă un post suplimentar pentru EASO nu mă pronunț, nu pot să spun lucrurile acestea, dar dați-mi voie să întreb dacă Comisia chiar vorbește serios sau dacă Comisia dorește nimic altceva decât să facă în continuare această politică a pașilor mărunți. Deci nu îmi rămâne nimic altceva decât uh, sarcasm. Uh, minus uh, 8 uh, posturi necesare la EASO încă din 2008, uh, dar în același timp am investat într-o serie de echipamente tehnice. echipamente tehnice care nu pot fi uh, pusă în funcțiune pentru că nu există personal necesar. Deci, vreau să vă întreb sau întreb Comisia, vrem într-adevăr să schimbăm politica, vrem să ne uh, ocupăm de problemele într-adevăr stringente sau nu? Pentru că probleme stringente sunt deja la EASO, la Europol uh, și uh, de asemenea la Frontex. Uh, acolo s-au făcut o serie de detașări, o serie de schimbări uh, care nu au niciun fel de logică. Deci aceste noi propuneri oare într-adevăr uh, deci oare aceste propuneri vor într-adevăr să ajungă la un rezultat concret, un, un rezultat cu care să merite a ieși Uniunea Europeană în fața lumii întregi? Domnul președinte. Mulțumim, doamnă Holtmeier. Europa încearcă să nu se expună criticilor care să o de, de credibilizeze în momentul de față. Deci trebuie, eu cred că trebuie să, ajut, să, să alegem în momentul de față ce anume ne dorim. Ne dorim să fim credibili sau uh, ne dorim nimic altceva decât să ne prefacem că facem ceva. Doamna Gresler. Gresle. Mulțumesc. Dacă tot vorbim despre personal, vreau să întreb pe uh, doamna director general ce se întâmplă cu, uh, cu posturile de la Secretariatul General, de la Directoratul General. Înțeles că acolo se vor face schimbări, uh, schimbări masive. Vreau să întreb când anume vom primi informații în acest sens. Eu știu că Comisia poate decide singur care este politica sa de personal, dar dacă se dorește încălcarea până la urmă a regulilor uh, deja stabilite, cele de uh, regula privind cele 5%, atunci cred că ar trebui să aflăm de la bun început ce s-a întâmplat. Domnul președinte, nu mai există alte întrebări? Domnul Ali. Vreau și eu să mulțumesc uh, Comisiei pentru informațiile pe care ni le-au furnizat. Cred că acest buget rectificativ vine la momentul potrivit, dată fiind seriozitatea sau gravitatea uh, situației cu care ne confruntăm. Asemenea, presiuni uh, sunt exercitate, în special la granițele sudice ale Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Eu nu prea înțeleg cum anume statele terțe vor fi raliate. Mă refer la acele state care se află la granițele noastre externe. Cum anume se vor distribui fondurile între acele uh, state terțe, dar și între statele membre de la granițele externe? În momentul în care vorbeam despre procesul de migrație în contextul uh, derogărilor, am adresat întrebări uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale și altor agenții cu privire la criteriile folosite pentru distribuirea fondurilor. Într-adevăr, în momentul de față, susținerea sau uh, sprijinul suplimentar, finanțarea suplimentară sunt necesare, dar trebuie să analizăm clar maniera în care aceste fonduri vor fi alocate odată ce vor fi ele alocate pe viitor. Care sunt statele membre uh, de-a lungul granițelor externe care vor primi fonduri și pe ce criterii vor primi ele fonduri? Domnule președinte, Poate că mâine dimineață vom avea o mare surpriză pentru că vom uh, avea, practic, prezentarea Comisiei Europene a bugetului pentru 2016. Haideți să mai visăm câteva ore. Vreau să adresez câteva întrebări și eu. Am înțeles că Frontex va primi noi posturi. În momentul de față, Frontex este stabilită la Varsovia, dar nu s-au încheiat acorduri formale între Frontex și uh, Polonia. Oare nu trebuie să se schimbe situația? Doamnă Calvinio, aveți cuvântul. Bucu. Mulțumesc. În aceste toate, la toate aceste întrebări am să încerc să explic uh, pe scurt, o să vă trimitem mai degrabă detalii în scris. Vor fi câteva întrebări pe care nu o să le trec în revista astăzi. De exemplu, întrebarea domnului Ali, cum se vor determina statele uh, Uh, care vor primi ajutor. bine, n-am uh, informații detaliate acum, am să vorbesc cu colegii mei de la DG Home uh, și am să vă um, răspund în scris, în detaliu. Acum, cu întrebarea domnului Deprez. Am propus să se consolideze bugetul Frontex um, cu aproape 27 de milioane Asta ca să facă față la acțiunile POSEID, mai ales pe ultimele șapte luni din 2015. Zona de supraveghere este cam aceeași a ceea ce era înainte Mare Nostrum, dar nu este întreaga parte pentru 2015, mai fi, o să mai vină o parte pe 2016, triplarea așadar este legată de întreaga perioadă. Am să vă trimit uh, toate informațiile, dar să spunem că aceasta este doar o parte din poveste 2015 uh, și 2016 este alta, sunt complementare. Că despre EASO, am citit un pic despre rolul EASO, funcțiile sale, ca să văd cum stau lucrurile și uh, să mă asigur că este o legătură, că există un um, tratament consecvent Uh, în întreaga Europa, dar din nou am să vă trimit în scris uh, modul în care corespunde acest lucru cu obiectivele noastre. Apoi la comentariile doamnelor uh, Hohmeiler și, Hohmeiler și, uh, și Gresle, îmi dau seama că există o frustrare și oarecare ironie din partea doamnei Hohmeier, mai ales legat de domeniul de aplicare al ceea ce propunem noi și faptul că e disproporționat cu ceea ce ne confruntăm, dar bugetul este acela care este și încercăm să fim cât se poate de eficienți pe baza informațiilor din partea experților, să vedem ce se poate realiza foarte rapid de acum pe, pe restul anului 2015 și în 2016. Considerăm că uh, Uh, în constrângerea actualului CFM, măsurile pentru 2015 vor fi uh, copiate și în proiectul de buget pentru 2016, deci sper că vă vom da într-adevăr niște vești bune, nu neapărat surprize, pentru că deja v-am povestit acum, dar cred că am arătat uh, prioritățile politice și acest lucru se va vedea foarte clar mâine că despre posturile pe care le propunem pentru diferitele agenții, uh, propunem ca acest lucru să fie în afara reducerii de 5%. Considerăm că e vorba de o nouă funcție, o nouă cerință care nu era prevăzută atunci când s-a convenit reducerea de 5%, așadar vom încerca să uh, obținem considerându celor două autorități bugetare, însă propunerea noastră este să lăsăm această creștere în afara reducerilor normale. Trebuie să fim prudenți pentru că unele dintre cererile provenind de la aceste agenții nu sunt legate de migrație Ați menționat una dintre agenții care, de exemplu, solicita posturi pentru terorism cibernetic, ceea ce nu e direct legat uh, de această agenda migrației pe care o discutăm astăzi. Și, în sfârșit, în ceea ce privește organizarea internă a Comisiei, doamna Gheorgheva, după cum știți, um, conduce o examinare foarte amănunțită a câștigurilor și a resurselor în cadrul Comisiei, cu reduceri semnificative în acele domenii care au um, uh, crescut uh, mai mult în ultima vreme și nu mai uh, corespund cu prioritățile așa cum ar trebui și unul dintre domeniile care va avea cel mai mult de câștigat de pe această realocare a resurselor în următoarele săptămâni și luni um, sunt, e un domeniu care tocmai este legat de gestionarea um, azilului. Așadar, în acest sens se vor face consolidări semnificative. Vă vom acorda mai multe informații, vă vom trimite mai multe detalii. V-am menționat uh, triplarea um, resurselor pentru Poseidon și Triton, apoi um, stabilirea redistribuirii și funcțiile EASO. Mulțumesc! Merci. Excusez-moi, mais je voudrais juste... Mulțumesc. Mă scuzați, dar realocarea, mai ales când e vorba de secretariatul general, ce înseamnă acest lucru? Eu n-am, n-am primit uh, un răspuns și cei cu acest studiu al doamnei uh, Gheorgheva, când va fi acesta transmis, uh, mai ales nou? Doamna Calvinio? Doamna Holmer, o întrebare? Da, o întrebare încă din partea mea. Dacă se spune că cele trei uh, posturi pentru Europol și cele patru pentru EASA sunt acceptate de la acest redeployment pool. Asta înseamnă că cele trei posturi sunt acceptate de cele 5% uh, reduceri de personal sau sunt uh, scoase din uh, acest um, grup de realocări. Pentru că ar fi așa un fel de a ne juca cu numerele. Acum, dacă e să calculăm pe persoane, ar fi vorba de 1,3 persoane care ar fi să fie exceptate. Uh, Domnul Deprez, dacă am înțeles bine ce a spus doamna Calvinio, personajul care va fi angajat pentru misiuni noi, că am înțeles bine, cred, misiuni noi, care nu țin de cadrul de reglementare actual. E bine, personalul acesta nu este vizat de reducerea aceea de 5%. Și atunci nu pot să trag decât o concluzie care e valabilă și pentru Frontex, și pentru Europa, și pentru EASO, aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu privire la bugetul Parlamentului și personalul acestuia când uh, angajăm uh, personal suplimentar pentru misiuni de uh, siguranță cibernetică um, și dumneavoastră aveți cam aceeași argumentare. Vreau să-mi confirmați dacă e vorba de aceeași argumentare. Domnul Geier. Geier. Pardon? on, the speakers list, please. I wanted to be on, I wanted to be on the speakers list. Vous voulez intervenir? Okay. Pardon. Also, die ganzen Fragen, die Herr Depré und. Domnul Galas. Toate întrebările formulate în mod justificat de domnul Depre și doamna Holmeier pot fi chiar continuate stimată director uh, general. Pe fond însă, această idee a acestui grup de realocări sau persoane uh, realocate, redeployment pool, poate fi considerată eșuată. Ne aflăm într-o situație în care mai există agenții destul de tinere care mai trebuie să beneficieze de personal suplimentar pentru că importanța lor crește. Există și alte agenții care au primit competențe uh, suplimentare pentru că mm, situația politică actuală o necesită. Comisia vine cu o soluție care se bazează pe acordul de reducere cu 5% a numărului de personal, care vine însă suplimentar cu încă o slăbire a agențiilor, care nu cred că se poate impune. Aș mai putea să evidențiez și alte absurdități, uh, asemenea celor enumerate de doamna Holmaier sau domnul Destre. Putem continua, uh, mi se pare chiar amuzant, însă nu vom putea ocoli această chestiune a realocării personalului în cadrul procedurii bugetare, pentru că nu funcționează și singura instituție din cele trei care își dorește să păstreze această formulă este Comisia. Noi nu vrem. Și uh, Consiliul se pare că uh, iarăși nu are probleme în a renunța la această uh, metodă. Deci sunteți singuri pe acest front. În calitate de raportor permanent pentru agenții, aș mai spune că cu exemplele date aici ar trebui să examinăm cu mare atenție uh, bugetul alocat agențiilor pentru 2016 și această temă va juca un rol uh, important. Bien, Madame Calvinio, vous allez nous Mulțumesc, doamna Calvinio. O să ne lămuriți, vă rugăm pe scurt și sunt convins că vom avea ocazia să revenim uh, asupra acestor chestiuni legate de personalul agențiilor. Da, vă mulțumesc foarte mult două puncte de bază vis-a-vis -vis de chestiunile ridicate. Doamnei Gresle, îi cer scuze că nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de Secretariatul General pentru că nu există nicio consolidare planificată pentru secretariat. Anul trecut au fost niște ajustări, o nouă organizare, crearea vicepreședinților și um, secretariatul general a fost uh, consolidat în acel context pentru a um, furniza servicii pentru noi vice, noilor vicepreședinți care nu aveau uh, uh, personal alocat anume. Nu a existat un plan um, de consolidare a secretariatului, de aceea am uitat să răspund la această întrebare. Acum, vis-a-vis -vis de agenții, această reducere de 5% a fost una convenită într-un acord interinstituțional. Dacă Parlamentul și Consiliul ar fi convenit asupra unei alte modalități de a trata aceste agenții, desigur că ne-ar fi schimbat și abordarea noastră, dar deocamdată avem un acord interinstituțional și am încurajat uh, să existe o ședință a grupului interinstituțional cu agențiile, însă până acum nu s-a, reu- reușit. Cred că o ședință va fi prevăzută pentru luna iulie. De deci fiecare dată când cerem, se tot amână. Nu e vorba de lipsa noastră de interes. Pentru că, da, sunt perfect de acord, ne trebuie o abordare holistică când e vorba de agenții, dar și una de la caz la caz, ca să examinăm fiecare circunstanță în parte. Dar Acestea fiind zise, ceea ce propunem noi este tocmai o abordare ad hoc, pentru că e vorba de un domeniu de prioritate de vârf, trebuie să consolidăm aceste agenții și de aceea propunem o consolidare netă care ar furniza poate nu un sprijin suficient, dar cel puțin niște resurse suplimentare pentru a gestiona fondurile suplimentare care le vor fi alocate din buget. Deci, cel puțin în acest caz, cred că ne îndreptăm în direcția pe care ar vrea să o vadă Parlamentul mai adesea. Vă mulțumesc și desigur aștept cu interes um, discuția pe care o să avem um, um, desigur cu domnul Gaier și între noi cu privire la noul buget. Merci. Mulțumesc. Doamna Gardia Zabal, dumneavoastră sunteți raportor, ați a, obținut acum elementele a, uh, pentru a putea a, uh, încheia. Amendamentele se pot depune până la 5 iunie.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 Este vorba de Fondul de Solidaritate pentru Inundațiile din România, Bulgaria, Italia. Raportor este domnul Mureșan. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. <clears throat> We discussed briefly before the, uh, the DAPS. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit înainte la proiectele de buget rectificativ 3, 4, 5. 4 este într-adevăr legat de raport, dar eu uh, trebuie să și prezint raportul astăzi. Este prima mobil, decizie de mobilizare a fondului uh, în solidaritate pe anul 2015. Este vorba de inundațiile care au avut loc în Italia, Bulgaria și România anul trecut. Suma totală care se propune fi mobilizată prin această decizie este 66,5 milioane de euro, dintre care 56 ar fi reveni Italiei, 8,5 României și aproape 2 milioane Bulgariei. Um, apoi, um, în ceea ce privește inundațiile din Italia, acestea au uh, cauzat pagube foarte mari uh, infrastructurii, uh, afacerilor, agriculturii, mediului, dar au fost și 11 victimele. Inundațiile s-au înregistrat în 5 regiuni din nordul Italiei. Pagubele totale au fost 2,2 miliarde, ceea ce a însemnat mai puțin decât 3,1 miliarde de euro care au fost necesar pentru a, a fost necesar pentru a se si această uh, catastrofă naturală ca una majoră. Este vorba așadar de un dezastru regional. Cea de-a doua solicitare din partea Bulgariei a fost și ea calificată ca fiind eligibilă la categoria dezastre regionale, pagubele cauzate fiind de, în valoare de 79 de milioane de euro, iar limita pentru uh, catastrofe majore era 232, deci uh, și această solicitare a fost categorizată ca um, ca și catastrofă regională. În România au fost două solicitări, una pentru inundațiile din uh, primăvară, în cadrul dispozițiilor privind uh, statele învecinate, așa, ceea ce înseamnă că a fost o catastrofă um, Uh, de proporții într-o țară vecină, însă în Serbia și de asemenea uh, s-a mai fost, um, a mai fost considerată elegibilă și la categoria catastrofe regionale și s-a uh, hotărât să se aloce 2,5% din toate um, pagubele totale. Așadar, am așa am la sub, suma de 56 de milioane pe care propunem să îi mobilizăm prin um, PRB, PBR4, Uh, așa cum spunea și doamna Garia Zabar, e foarte important ca acest uh, proiect să fie adoptat cât se poate de repede pentru ca resursele acestea să ajungă la beneficiari cât se poate de repede, în timp oportun. Doamnă. Mulțumim, domnule Mureșan. Nu sunt solicitări de intervenție. Modificările sunt prevăzute pentru până, până, până la data 5 iunie, iar votul e prevăzut pentru data 25 iunie. Trecem acum la raportul numărul 10, mobilizarea pentru Fondul de Ajutare la Globalizare, credite de asistență tehnică la inițiativa Comisiei, domnul Depre. Nu, este un subiect amânat. Apoi 11, pentru punctul 11 dau cuvântul domnului Lewandowski Mulțumesc, nu e mult timp mult. E un subiect sensibil, este vorba de macrocondiționalitate. Eu nu sunt uh, foarte mare uh, fan al acestor um, um, că e nevoie de cofinanțarea politicii de coeziune. Acum uh, acest lucru s-a extins la toate fondurile structurale. Conform acordului privind politica de coeziune, avem acum niște linii directoare din partea Comisiei care acoperă un um, dintre linii, dar nu acoperă eventuala suspendare a plăților uh, sau angajamentelor în caz că statele membre nu iau măsurile corective corespunzătoare în cadrul procedurii de deficit um, excedentar. Dar se cere o reprogramare a fondurilor, Comisia poate să, să ceră acest lucru pentru a se îmbunătăți impactul asupra creșterii și competitivității. Dacă nu se ajunge la suspendarea plăților pentru un stat membru. Deci, propunerea mea este să avem o abordare mai degrabă sceptică, pentru că este uh, un tipul de filozofie de tipul Bruxelles știe mai bine și se pedepsesc autoritățile regionale pentru greșelile politicienilor de vârf, pentru că e vorba de macroeconomie aici, însă consider că e un pas necesar și trebuie să mergem mai departe, însă ne trebuie un dialog cu statele membre, pentru că e vorba aici de o răspundere împărtășită mai ales când e vorba de programele naționale de reformă, care trebuie să fie în conformitate cu natura multianuală a proiectelor și cu natura anuală a semestrului european. Este vorba de un dispozitiv de ultimă instanță care trebuie utilizat uh, cu prudență, proporțional, pentru că ar putea să submineze predictibilitatea politicii de coeziune și planificarea investițiilor de simen, desigur, este și o solicitare de implicare a Parlamentului și de prezentarea a unui raport în fața Parlamentului până în 2017 pentru a vedea cum evoluează lucrurile. Iată, aceasta este versiunea pe scurt a ceea ce vreau să spun, dar aproape că am depășit timp. Mulțumesc. Merci, monsieur Lewandowski. Mulțumesc, domnule Lewandowski, pentru aceste precizări, pentru concizie. Dorește cineva să intervină? Nu, nu sunt întrebări, observații, o să revenim asupra acestui subiect. Și ultimul punct, comisia este reprezentată de domnul Michel Berger, consilier juridic, la un raport unde am cerut mai multe lămuriri care s-a prezentat în fața comisiei pe 6 mai a fost vorba de colaboratori puși la dispoziția comisarilor. Vreau să știm un pic mai mult despre ce e vorba. C'est la Commission qui souhaite euh, un échange de vues. La parole est à Monsieur Berger. Comisia dorește un schimb de le cadre de Monsieur Berger.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 era un caz foarte specific, un consilier pentru uh, campanii, uh, pentru comisar. într-o țară pe care comisarul o știe cel mai bine. Vreau să știu mai multe despre această funcție și justificarea sa. Ne poate răspunde un Berger la această întrebare? Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să vă spun întâi care este termenul juridic pentru acest schimb de opinii. Este regimul aplicabil celorlalți uh, agenții Uniunii Europene, în special articolul 123 alineatul 2 din uh, regulament uh, care se spune, în care se spune că pentru angajarea Consiliului Special trebuie să um, se facă o solicitare bugetare și va exista un schimb de opinii prealabil dacă autoritatea bugetară solicită acest lucru. Care este scopul acestei dispoziții? Este o dispoziție foarte veche, existentă încă din 1962, uh, iar obiectivul acesteia era acela să compenseze faptul că există diferență foarte mare între consilierii speciali pe de-o parte și funcționarii și ceilalți agenți ai Uniunii pe de altă parte. Pentru funcționare, agenție temporare, agenție uh, contractual și în trecut pentru agenții auxiliari, există um, o um, categorie de remunerare. Săraiile sunt bine determinate Însă acest lucru nu exista în cazul consilierilor speciali și, bineînțeles, din acest motiv, legiuitorul a prevăzut ca autoritatea bugetară să aibă posibilitatea să controleze, să examineze, să vadă dacă remunerația prevăzută pentru consilierii speciali este corespunzătoare, evitându-se astfel uh, posibile abuzuri, excese. Este însă un schimb de vederi care uh, se referă doar la remunerare, nu, este, nu se aplică la controlul general al personalului altor instituții. Dacă e să mă refer la cele câteva cazuri, președintele, înseamnă că e o procedură care nu prea e logică. E pur și simplu formală. E o procedură privind remunerația eu vreau să vă prezint ceva despre remunerația prevăzută. Ce a fost surprinzător a fost faptul că comisarul cerea un colaborator care să explice politica în țara pe care o cunoaște mai bine. O dată ce s-a spus acest lucru, la ce mai servește consultarea Comisiei pentru Bugete? Vreau să vă spun câteva lucruri, spune Berge. În primul rând, în ceea ce privește articolul 123.2, uh, există trei niveluri, A de 9, A de 12. Domnul președinte, este o procedură foarte formală și, iată, ne ocupă timpul uh, când avem atât de multe de făcut. Uh, ne-am, am făcut și pe dumneavoastră să vă pierdeți timpul, venim până aici, vă mulțumim pentru lămurile pe care ne-ați adus. Deci, ce să mai, n-avem ce, fa- ce face aici. Bun, domnule de prez, coordonatori, v-am răspuns la întrebări? Cum vreți noi să ne facem o opinie cu privire la nivelul de remunerare, cu descrierea unui post uh, care are așa o uh, titulatură și o descriere atât de ciudată. Sper că acest lucru răspunde întrebărilor coordonatorilor. Am terminat ordinea de zi. Mai sunt întrebări? Nu? Vă mulțumesc pentru participare, mulțumesc comisiei. Mâine dimineață avem o ședință foarte importantă când vom lua act de proiectul de buget pentru 2016 elaborat de comisie. Domnule Debret, vreți cuvântul? La ora 10 mâine. În această sală? Nu aici. Ar fi prea simplu să fie tot aici. O seară frumoasă!